Buon po- Di nou, buon pomeriggio a tutti. Bună seara tuturor. Salut cu multă plăcere pe invitatul nostru de onoare din această după masă, Jerry Brown, guvernatorul Californiei. Ieri, dânsul a participat la conferința la nivel înalt pe tema mediului și economiilor de energie. A avut o intervenție care a suscitat mult interes și sprijin. L-am invitat astăzi să participe la reuniunea conferinței președinților grupurilor politice la care participă și alți membri care doresc din Parlamentul European. Cred că este foarte important pentru noi să avem acest schimb de opinii astăzi cu um, un lider din Statele Unite, țara pe care o considerăm principalul nostru interlocutor, guvernatorul unui stat extrem de important din Statele Unite, un real protagonist al politicii americane. Dezbaterea va avea loc în felul următor. După intervenția domnului Brown de 8 minute, vor lua cuvântul reprezentanții grupurilor politice. Vor putea pune întrebări și domnul Brown va încheia dezbaterea cu o intervenție de câteva minute. Eu sunt italian, așa că sunt flexibil când vine vorba de timp, dar nu prea flexibil. Domnule guvernator, în Parlamentul European um, timpul prevăzut pentru luarea de cuvânt este limitat. 8 minute sunt multe pentru dezbaterile noastre obișnuite, dar puteți să vorbiți și 10 minute dacă doriți. Pentru mine nu e o problemă și nici pentru colegii noștri, cred. Vă dau imediat cuvântul. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și vă rog, poftiți, aveți cuvântul. Thank you for... Mulțumesc pentru că m-ați invitat să particip la această discuție. Cred că va fi una fructuoasă. Am venit în Europa pentru a participa la COP23, pentru a sprijini cauza unei acțiuni de luptă împotriva schimbărilor climatice hotărâte. California um, are o poziție uh, de lider în rândul Statelor Unite în acest domeniu. Schimbările climatice sunt uh, o amenințare globală și nevoie de soluții globale, dar soluțiile pot fi aduse doar de persoane, state, provincii și țări. Deci e nevoie de o mobilizare reală a statelor lumii și Uniunea Europeană face multe eforturi. Deocamdată, Statele Unite au luat vacanță de la acordul de la Paris, dar sunt sigur că va participa din nou la aceste angajamente în anii următori. Statele, jurisdicțiile subnaționale și-au luat, uh, au luat lucrurile în propriile lor mâini. Acum avem o coaliție a 190 de țări și provincii care reprezintă o treime din capacitatea de producție a lumii, din PIB-ul lumii și peste un miliard de oameni. Deci, ă, este un angajament puternic de luptă împotriva acestei amenințări existențiale. Instituțiile financiare sunt mai fragile decât am dori. Problema nucleară devine mai periculoasă, din ce în ce mai periculoasă, amenințarea nucleară devine din ce în ce mai periculoasă și schimbările climatice sunt și ele o provocare majoră și de aceea am venit astăzi aici, de aceea am venit în Europa am urmărit evoluțiile în timp în California și știu că putem face progrese mari. Noi am acționat în misiunea noastră comună. Um, ne-am luat angajamentul să scădem uh, emisiile cu 40% față de nivelul din, nou, din 90. Am început la 12 tone de uh, gaze de emisii de persoană, pe totalul Statelor Unite de la 18 până la 19 tone de, pe, de persoană. Deci avem multe de făcut, dar uh, luăm măsuri pentru a stabili standarde pentru emisiile vehiculelor. Um, avem um, 320.000 de autoturisme electrice și obiectivul nostru este să ajungem la un milion și jumătate în următorii șapte ani, până în 2025. Um, dorim să avem o parte importantă de energie regenerabilă, am ajuns la aproximativ 50, 30% și dorim uh, energie regenerabilă în proporție de 50% până în 2030. Um, um, combustibilul Um, benzina uh, trebuie să aibă un nivel scăzut de um, dioxid de carbon uh, și um, California a stabilit standarde tehnice foarte clare și cere companiilor sau să folosească biocombustibile sau, biocombustibili sau uh, să folosească autoturisme electrice sau să plătească în sistem avem standarde pentru electrocasnice, pentru clădiri uh, și avem și um, un sistem cu limitări și program de schimburi de emisii care a fost reînnoit până în 2030 opt republicani au votat și ei pentru extinderea acestui sistem de limitări și uh, programul de schimburi de emisii. A fost ceva fără precedent. Nicăieri altundeva în Statele Unite republicanii nu au votat atât de mulți în favoarea um, unui program de luptă împotriva schimbărilor climatice. Liderul republicanilor din păcate, și-a pierdut postul de lider al republicanilor după ce s-a întâmplat acest lucru, um, pentru că uh, ceilalți republicani uh, l-au revocat din funcție pentru că a îndrăznit să acționeze în lupta împotriva schimbărilor climatice. Există o negare agresivă a um, bazei, a, a sensului schimbărilor climatice și există o disciplină de partid în rândul republicanilor, chiar dacă nu este formală, dar există de fapt în modul în care funcționează acest partid. Deci, uh, provocarea cu care ne confruntăm este mare. În California, în um, relația cu restul țării, treisprezece sau paisprezece alte state uh, colaborează cu noi în diferite foluri, în uh, acțiunile și angajamentele noastre în favoarea luptei împotriva, împotriva schimbărilor climatice. Schimbările climatice sunt atât de periculoase, atât de copleșitoare și soluția necesară e, trebuie să fie um, atât de completă pentru a ne atinge obiectivul încât conștientizarea trebuie să fie mult mai mare și angajamentul, implicarea trebuie să fie mult mai mare din partea Uniunii Europene, din partea uh, statelor, regiunilor, um, chiar și China uh, a făcut multe, India, um, America de Sud, Africa, uh, toate regiunile lumii sunt afectate și toate trebuie să reacționeze. Dar cei care au poziția de lider, cum este Uniunea Europeană, au o responsabilitate deosebită um, și în capacitatea lor deosebită de a acționa. Așa că vă încurajez să continuați așa cum încerc să fim și noi cât mai implicați uh, și cât mai uh, um, motivați riscul ca temperaturile să crească să depășească un uh, nivel uh, fără întoarcere uh, cu consecințe grave, um, riscă să crească inegalitățile, sărăcia, migrația. Poate unii nu consideră că acest lucru se va întâmpla curând. Deci lumea se complace în situația actuală, cel puțin în țara mea. Așa că eu doresc să particip la COP23 pentru a fi alături de alte state și provincii și regiuni, uh, regiuni cum ar fi Quebecul sau Ontario, state ca New York, Washington, Oregon uh, sau țări ca și China, uh, regiuni ca Europa, ca America de Sud. Cu toții împreună încercăm de jos în sus să um, insistăm asupra unei agende de luptă împotriva schimbărilor climatice. Iată de ce sunt aici, iată de ce uh, ideile noastre sunt importante, iar a mea e una simplă. Amenințarea e profundă, va altera întreaga civilizație umană și nu se află la zeci de ani distanță, ci e mult mai aproape decât credem. Și trebuie neapărat să acționăm cât mai degrabă, uh, într-un mod durabil, cu viziune, așa încât să putem vorbi minților și inimilor oamenilor și e un efort global. Iată ce mi-aș dori eu. Acum aștept cu mare interes întrebările dumneavoastră și uh, sunt curios care sunt opiniile dumneavoastră și ce dezbatere vom avea azi. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, spune președinte. Mulțumim că v-ați respectat întru totul timpul de vorbire. Sunt foarte fericit în calitatea mea de președinte a acestei uh, întâlniri. Acum, în numele grupului PP, doamna Merit McGuinness, vicepreședinta Parlamentului European. Vă rog, mulțumesc, domnule președinte. Și sper să fiți la fel de bucuros de respectarea timpului și din partea mea. Mulțumim, domnule guvernator, pentru o prezentare foarte clară pe mine mă interesează observațiile dumneavoastră legate de uh, poziția Statelor Unite. Ați spus că America e în vacanță vis-a-vis -vis de acordul de la Paris. Aveți un mesaj pozitiv în ce privește statele ca tare, dar și indivizii, dar uh, ați încheiat cu un mesaj dur, faptul că nu suntem uh, în pas cu vremurile și că trebuie să facem mai multe. Uh, Uh, ați făcut niște comentarii extrem de interesante și la Vatican și poate ați putea uh, elabora puțin uh, acele observații. Aș cita pentru colegi pe un la un simpozium despre mediu spuneați că a ne ocupa de schimbarea climatică înseamnă nu doar un angajament științific, ci și unul religios și ați vorbit de faptul că problema suntem noi și stilul nostru de viață, confortul nostru, lacomia, complezența și inerția care ne împiedică să facem ceea ce e de făcut. Cred că mulți dintre noi sunt de acord cu această analiză a dumneavoastră și cred că ne uităm în oglindă când facem astfel de comentarii, dar cum facem să îi convingem pe oameni, pe cei care înțeleg că e o problemă cu uh, schimbarea climatică? Uh, impactul asupra felului în care ei trăiesc, muncesc și sunt Uh, sunt niște argumente, dar putem utiliza oare teoria să îi convingem să se um, orienteze într-o direcție în care sperăm cu toții să se petreacă mai devreme decât mai târziu. Aici, în Parlamentul European, există un angajament clar pentru acțiunea climatică, dar dacă e să luăm sectoarele individuale, există mari preocupări. Bună oară în agricultură agriculturii se cere să facă mai multe decât alte sectoare, dar e foarte dificil atunci când crește animale. E foarte greu să iei niște măsuri care au un uh, impact uh, serios. Trebuie să fim mult mai eficienți și în transport, cu clădirile, cu vehiculele. Dar uneori, când facem un pas înainte, există forțe care uh, uh ne trag înapoi, măcar cu jumătate de pas. Uh, Mă bazez pe înțelepciunea dumneavoastră și cunoștințele pe care le aveți pentru a ne ghida pe calea pe care ne aflăm și atunci când uh, vorbeați chiar și la Vatican, despre lăcomia umană, inerția și complezența care sunt factorii ce contribuie la schimbarea climatică, Vă întreb cum îi convingeți pe oameni să schimbe ceea ce fac azi, în special pe cei care trăiesc în lumea dezvoltată și care nu sunt dispuși să renunțe la propriul confort pentru binele general. Și ne-ați ajutat enorm dacă ne-ați spune care e viziunea dumneavoastră pentru a trata uh, problema climatică în felul în care considerați dumneavoastră mai bine. Dar revenind la Statele Unite, un comentariu Um, pe care le auzim din partea cetățenilor europeni, de ce trebuie să acționăm noi atunci când ceilalți nu o fac? Și v-aș întreba cum credeți că va evalua, evolua această atitudine. Îmi mm, place abordarea de jos în sus despre care vorbeați, pentru că atunci implici oamenii, dar m-aș bucura să ne vorbiți ceva mai multe despre uh, această abordare și cum evoluează în Statele Unite. Ați mai spus foarte limpede că e ușor să faci Uh, puțin atunci când ești un mare emițător, dar cum ne veți convinge să facem mult mai mult așa încât cei care sunt mai puțin dezvoltați decât noi, cei care sunt cei mai nevoiași și mai săraci, ca migranții să nu fie uitați în această dezbatere. Vă mulțumesc! Al doilea vorbitor este doamna Van Brent în numele grupului socialist. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îl salut pe domnul guvernator Brown. Este extrem de important, cred, să avem o astfel de întâlnire cu dumnealui în care să putem avea un schimb de opinii. Și aș începe citându-l pe Benjamin Barber, un destul de cunoscut uh, academician, uh, cu care m-am împrietenit și el a scris, e adevărat, mai multe cărți, dar cea mai cunoscută dintre ele se intitulează Ce s-ar întâmpla dacă primarii ar conduce lumea? Uh, sunteți guvernatorul Californiei astăzi, dar nu numai. Ați uh, depășit orice record în uh, pozițiile dumneavoastră de lider. Ați fost însă și primar la Oakland. Și eu cred în titlul acestei cărți uh, ce s-ar întâmpla dacă primarii ar conduce lumea? Poate că lumea ar fi una mai bună. Dacă ne uităm la politicienii care sunt mai aproape de cetățeni, ei pot să înțeleagă mai bine cine suferă și vedem în întreaga lume, nu doar în Europa, dar și în Statele Unite și efectiv pe tot globul, vedem că primarii și alți politicieni de la nivel local uh, preiau problema și se ocupă de schimbarea climatică. Orașele, regiunile, statele fac coaliții de genul cele pe care ați invocat-o. California, și este foarte important să subliniem acest lucru, California a luat enorm de multe măsuri în combaterea schimbării climatice. Și asta E foarte important pentru că nu sunteți doar o parte uriașă a Statelor Unite, ci și cea de-a șasea economie. Se vorbește mult de um, emisiile vehiculelor, dar n-am să intru în detaliile uh, ZEF, obiectivul zero uh, emisii, dar aș vrea să subliniez că ZEF este un concept pre, uh, preluat pentru că în anii 90 deja dumneavoastră ați introdus conceptul în California și ați ajuns la 1,5 uh, obiectivul dumneavoastră este 1,5 miliarde ZEF până în 2025. Un uh, alt, uh, o altă măsură foarte importantă este dimensiunea socială dar poate ar trebui să o numim altfel. Schimbarea climatică e o temă socială, pentru că e vorba de redistribuire și dacă nu suntem atenți, se vor crea conflicte, incertitudini și discrepanțe în continuare pentru a ne asigura că toată lumea e pe aceeași cale, um, trebuie să luăm măsuri precise și nu e o cale ușor de luat, nu pentru că n-am ști care sunt obiectivele și cum putem ajunge să le atingem, ci pentru că atât de mulți dintre noi sunt obnubilați de teama de a pierde din putere, din privilegii. Iar votanții noștri sunt neliniștiți de uh, schimbările prin care trece planeta, dar mai ales impactul asupra vieților lor. Iar această tranziție către o nouă economie trebuie să se facă cu toată lumea, nu doar cu câțiva aleși. Așa încât tranziția să fie una care protejează pe toți și astfel oamenii să vadă că există posibilitatea de muncă uh, onestă și condiții de muncă decente. Când președintele Trump a anunțat retragerea Statelor Unite din acordul de la Paris, mulți dintre noi ne-am speriat că uh, ambițiile și obiectivele vor scădea. Ei bine, s-a întâmplat pe dos. Parlamente din întreaga lume, lideri, uh, s-au uh, unit și sunt acum încă și mai ambițioși. În ciuda a ce spune administrația de la Washington, chiar în Statele Unite, în multe regiuni și orașe, această problemă e luată în serios. Iată de ce, domnule guvernator, nu uh, Washingtonul, ci dumneavoastră sunteți astăzi aici, în Europa, pentru a crea o piață comună a carbonului. Am să închei cu două întrebări. Una mai generală domnule guvernator, dar ați uh, atins deja acest subiect. Cum putem noi, din perspectiva europeană, să vă ajutăm să construiți o coaliție tot mai puternică în Statele Unite? Știm că orașele au spus că uh, vor asuma angajamentele uh, Statelor Unite, dar ce se întâmplă cu capitolul financiar al acestor angajamente? Vă mulțumesc foarte mult! The next speaker is Mrs. Mulțumesc. Urmează doamna Stevens în numele grupului ECR. Thank you, Mr. President. Go mulțumesc, domnule președinte. Domnule guvernator, vă mulțumesc foarte mult uh, pentru prezența astăzi. Întotdeauna am crezut că relația UE cu America este vitală și asta pentru a găsi soluții la provocările cu care ne confruntăm. America întotdeauna va fi a doua mea casă. Am obținut uh, o diploma de drept la Berkeley, în California, și am petrecut un an uh, ca student de schimb în Missouri. Este un loc plin de optimism, iar prezența dumneavoastră astăzi aici transmite un mesaj foarte clar că America și Europa doresc și trebuie să coopereze pe cele mai importante subiecte. Niciodată provocările noastre nu au fost atât de mari, dar și atât de comune tuturor. Trebuie să cooperăm astfel încât să asigurăm securitatea internă și globală a cetățenilor noștri, să facem față crizei energetice ce ne așteaptă, să uh, creăm legături puternice uh, comerciale și nu numai și să creăm o economie care să reziste provocărilor globalizării, populației crescânde și revoluției tehnologice. Și, bineînțeles, trebuie să protejăm mediul. Este unul dintre, uh, una dintre problemele cele mai grave cu care ne confruntăm și nu este o problemă pe care să o, o putem, uh, a cărei soluție să o putem amâna. Trebuie să începem acum pentru a proteja generațiile viitorului. Nu putem lăsa urge, lucrurile urgente să ne împiedice să, rezol, să le rezolvăm pe cele importante. Tocmai de aceea trebuie să implementăm acordul de la Paris și să construim un viitor care să nu distrugă întreprinderile și profiturile, ci din potrivă să creăm o economie care investește în economii uh, curate, inovante, pentru a construi un viitor mai bun. Dacă nu putem uh, convinge întreprinderile și consumatorii că aceasta este calea cea bună, politicile noastre vor eșua. Realitatea este că va trebui să echilibrăm idealism și pragmatism. Domnule guvernator, California analizează impactul uh, importurilor uh, din China um, și uh, evaluează standardele um, evaluează respectarea standardelor um, pentru toate produsele importate și în același timp ne dăm seama că înțelegeți ce înseamnă o abordare echilibrată. În Uniunea Europeană Uh, avem și noi probleme similare. Când uh, ne reunim uh, hotărât să găsim o soluție, întotdeauna plecăm cu un compromis. Uneori pașii înspre progres par foarte mici, însă asta nu înseamnă că viziunea locului în care dorim să ajungem nu, nu este suficient de clară. Trebuie să cooperăm cu industria, cu toate părțile interesate pentru a vedea cum facem o tranziție către o energie mai curată într-un mod durabil din punct de vedere economic, durabil și stabil. Tocmai de aceea salut prezența dumneavoastră aici la Bruxelles pentru a ne prezenta ce faceți în California, mai ales în ceea ce privește stimulentele financiare pentru vehicule uh, mai ecologice, fie ele autovehicule, autoturisme, uh, camioane sau utilaje agricole. Acest gen de discuție trebuie dus la nivel global, inclusiv la OMC. Roma nu a fost construită într-o singură zi, însă, în același timp, timpul trece. După cum ați spus și în vizita dumneavoastră la Beijing, nu este nimic mai dificil, dar nimic mai important decât asta. Trebuie să arătăm că emisiile scăzute pot face bine economiei, uh, întreprinderilor și consumatorilor. Bineînțeles, interesele noastre comune merg dincolo de mediu. America și Uniunea Europeană au o istorie comună, valori și interese comune. Uniunea Europeană dorește să coopereze cu Statele Unite, cu California, pentru a construi un viitor mai bun. Relațiile noastre comerciale, cooperarea noastră și în alte domenii, inclusiv uh, securitatea, um, sunt, uh, sunt simbolice. Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru uh, prezența dumneavoastră aici, care este un semn al bunei cooperări între noi. Sper că ea va continua. Now, Mrs. Berder, in name of the Libra Group. Uh, Doamna în numele ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, domnule guvernator Brown, pentru prezența dumneavoastră. Am uh, auzit foarte mult despre indignarea publică uh, față de vestea retragerii Statelor Unite din acordul de la Paris. Însă a existat o indignare similară Uh, față de reducerile fondurilor pentru protecția mediului. Biosfera este atacată, um, stilul um, de viață uman, um, apoi uh, recoltarea ilegală de animale și plante, vânătoare, în general biodiversitatea este atacată și asta dincolo de provocările uh, aduse de schimbările climatice. Programele americane de protecția mediului au, a, au afectat întreaga lume uh, în mod pozitiv, uh, acordând uh, finanțare, de exemplu, pentru protecția elefanților în zone, în zone, în rezerve naturale. Însă bugetul domnului Trump pentru 2018 prevede o reducere a bugetului pentru asta, reducerea uh, va avea loc o reducere cu 17% a bugetului pentru protecția speciilor um, protejate. Uh, de asemenea, o reducere a bugetului pentru uh, protecția animalelor uh, în Africa și asta afectează mai ales elefanții africani care sunt uh, uciși 30 de mii în fiecare an în momentul de față pentru fildeș. Cum putem combate acest fenomen. În calitate de guvernator al Californiei, cât de puternic promovați protecția mediului pe lângă um, campania noastră de a combate schimba, schimbările climatice? Credeți că publicul cunoaște suficient uh, situația? La fel și politicienii? Oamenilor le plac animalele sălbatice, însă întotdeauna când vine vorba de uh, legislație, buget și um, acest subiect în campania electorală, este, acest subiect este pe ultimul loc. De ce credeți că se întâmplă asta? Mulțumesc! Mulțumesc, Mulțumesc de la GUE NGL. Are cuvântul Ania Azeca. Thank you, President, and thank you, government. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, domnule guvernator Brown. Este un privilegiu de a vă auzi uh, vorbind despre cum uh, doriți să, să fiți o sursă de inspirație pentru oameni din întreaga lume și cum doriți să stimulați de jos în sus schimbările de comportament. Schimbările climatice sunt o amenințare la adresa a miliarde de oameni și de animale. Încercăm să restricționăm cu acordurile la Paris, încă, <clears throat> să limităm uh, încălzirea la 2 grade. Însă știm cu toții că nu facem suficient în acest sens. Nu voi vorbi despre mașini și nu vă va surprinde asta, însă voi vorbi despre un alt subiect, ce anume agricultura industrială. Emisiile de gaze cu efect de seră din acest tip de agricultură depășesc emisiile din transport. Tocmai de aceea, agricultura industrială este una dintre cauzele principale pentru schimbările climatice și lucrurile se vor înrăutăți. În urmă cu 15 ani, numărul animalelor la nivel, la nivel mondial era de 15 miliarde. Astăzi sunt 24 de miliarde de capete. Sunt de trei ori mai multe animale în ferme decât uh, oameni. Pentru a hrăni aceste animale, e nevoie de cantități enorme de, de hrană și deci de uh, teren agricol. Dacă nu mai hrănim animale cu suprafața agricolă actuală, am putea hrăni cu ușurință 11 miliarde de oameni. Însă, dacă toți oamenii din India ar începe să mănânce atâta, atâta carne și atâtea lactate cum mâncăm noi în țările de jos și ar avea stilul nostru de viață pentru numai patru zile pe săptămână, asta ar aduce 814 megatone de emisii în plus față de emisiile actuale globale. Nu avem nevoie de uh, sisteme, de, de mecanisme tehnice de atenuare. Trebuie să mâncăm mai puțină carne și lactate. Dacă toată lumea din Statele Unite ar, n-ar mânca carne timp de 3 zile pe săptămână, am economisit același număr de emisii de gaze cu efect de seră precum uh, emisiile produse din uh, carburanții uh, forați în Golful uh, Mexic, 17% din producția Statelor Unite. Și dacă Statele Unite uh, toată lumea uh, n-ar mânca carne timp de șase zile pe săptămână, uh, s-ar economisi uh, cantitatea întreagă de emisii pentru statul California. Știu că este poate ceva nou, tocmai de aceea v-am adus două că, mm, cărți care să vă inspire pentru negocierile de la COP23. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Ce veți face dumneavoastră pentru a grăbi tranziția către o um, alimentație mai mult bazată pe plante. Mulțumesc. Domnul, Jadu. Monsieur le gouverneur, euh, bienvenue. Bine ați venit, domnule guvernator, la Bruxelles, bine ați venit la Parlamentul European. Vă aflați într-o situație deosebită. Economia Californiei este mai importantă decât multe dintre economiile statelor europene, dar nu sunteți la masa negocierilor. Și acest lucru mă face să mă gândesc la două lucruri în legătură cu COP23, la două pericole care mi se par acum uh, majore. Avem acordul de la Paris, care înseamnă două lucruri. Un obiectiv foarte ambițios Eh, o creștere a temperaturilor cu 1,5 până la 2 grade până la sfârșitul secolului, foarte bine, pentru că ideea este să lucrăm pe baza unor date științifice, dar acordul de la Paris, așa cum ne-au amintit Națiunile Unite, Uh, înseamnă că se angajează state care sunt foarte departe de acest obiectiv și unul dintre angajamentele majore, după mine, este să trecem de la diplomația climatică cu discursuri mărețe la acțiunea climatică și să consolidăm din acest punct de vedere angajamentele statelor, ale părților uh, la Convenția ONU de luptă împotriva schimbărilor climatice. Deci prima mea întrebare până la urmă este cum să facem în așa fel încât statele care uneori dorim ca statele să fie înaintea societății. Acum, cum pot statele să ajungă în urmă societățile care sunt mai avansate decât statele în ambițiile lor? Dumneavoastră încarnați oarecum ambiția COP23. COP23 și conferința Națiunilor Unite trebuie să de, de, devină un fel de expoziție a întreprinderilor care acționează, a cetățenilor care acționează, a colectivităților, a primăriilor, a provinciilor Uh, sau regiunilor care acționează, dar până la urmă statele se refugiază în spatele acțiunii acestor actori nestatali uh, pentru a nu face mare lucru. Și există pericolul uh, să spun, să spun atât de mult că primăriile, anumite regiuni, provincii sau întreprinderi fac suficient ca să nu mai există suficientă presiune asupra statelor. Și știm că dacă dorim să rămânem sub limita de 2, 2 grade și statele trebuie să acționeze mult mai mult. Așa că aș dori să știu care este punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu sentimentul că poate uneori um, luați locul statelor în acțiunea lor și din această cauză poate nu se pune suficientă presiune pe state. Un al treilea punct pe care doream să-l abordez este situația Uniunii Europene în relația cu Statele Unite. Președintele Obama a suprimat proiectul Keston Nixel de conductă pentru că a considerat în mod legitim că această um, conductă um, omora orice ambiție de luptă împotriva schimbărilor climatice. Credeți că ambiția Europei ar, ar trebui să fie um, să oprească importurile de petrol și gaze de șist um, din America de Nord? Credeți că ar fi un mesaj pozitiv transmis de Uniunea Europeană pentru a evita să se exploateze prea mult aceste resurse în Statele Unite și pentru ca Europa să fie în coerență cu dorința sa de a nu exploata gazele de șist pe teritoriul său. Și ultima întrebare. California, mai mult decât Europa oarecum, încearcă să dezvolte un model economic care să acționeze atât privilegiind energiile regenerabile, cât și digitalizarea, să aibă o economie climatică în care noile tehnologii ar fi aliații energiilor ecologice sau a reducerilor consumului de energie. Considerați că acest model californian poate fi exportat în celelalte state din Statele Unite și în Europa? Mulțumesc. Per il gruppo Europa della Libertà. În numele grupului ENL are cuvântul domnul Lungren. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Având în vedere că domnul Rage Finch nu a putut veni astăzi, m-a rugat să uh, îi prezint discursul. Mai întâi doresc să vă urez bun venit, domnule guvernator Brown, la Bruxelles și la Parlamentul European. Acum câteva zile la Roma ați cerut eforturi mondiale pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice, subliniind faptul că factorul Trump este foarte mic, foarte, foarte mic. Mulți nu ar fi de acord cu declarația dumneavoastră. Președintele Trump pune interesele um, americane um, pe locul întâi și mulți au considerat că este, a fost doar un act de leadership, retragerea lui din acordul de la Paris lobbyiștii, um, lobbyiștii uh, ecologici sunt uh, cauza acestor politici, doresc obiective fără sfârșit de reducere a emisiilor, se investesc foarte mult bani în activități care vor avea prea puțin efect sau niciun efect asupra schimbărilor climatice. Emisiile de dioxid de carbon vor crește în, urm- timp, în următorii zeci și zeci de ani. Aceste investiții nu fac doar rău economiei noastre, și pot chiar, pot chiar să crească emisiile de dioxid de carbon. Am făcut mult rău economiilor noastre și competitivității noastre cu speranța de a rezolva o problemă ipotetică care ar putea să apară peste mulți zeci de ani. Um, IPCC-ul este puternic și schimbările climatice sunt uh, supraestimate. Creșterea mică a temperaturilor în ultima sută de ani uh, respectă uh, ciclul, schimbările ciclice pe termen lung din, care au avut loc timp de 10.000 de ani au existat perioade mai calde în perioada romană, în Evul Mediu și acum intrăm din nou într-o perioadă mai caldă în secolul 21. Nu se întâmplă nimic neobișnua, neobișnuit și nu e nevoie de uh, explicații antropogenice. Într-adevăr, um, ghețarii se retrag în perioade mai calde și um, avansează în, pe, în perioade mai reci. Uh, populația de uh, urși polari nu scade, unii spun chiar că crește. Toate studiile arată că există variații, dar nu există tendințe. Cresc nevoile, nivelul, crește nivelul mării, nivelul mării a crescut timp de uh, mii de ani, uh, dar a, tre- a, a, au uh, scăzut în trecut uh, uh, și 90% de oamenii de știință sunt de acord cu această teorie. S-a discreditat atât de mult această teorie încât că nu mai există baze solide și credibile. Se bazează pe studii făcute de oameni care nu sunt oameni de știință. Există dezbateri între uh, Um, uh, cei care se ocupă de schimbările climatice în legătură cu um, uh, sensibilitățile sau dublarea emisiilor de dioxid de carbon. Ce putem aștepta din partea IPCC-ului? Nu este un grup uh, de oameni de știință, este un grup de lobby. Este controlat Uh, de uh, oameni foarte apropiați de cei care fac campanie ecologistă. Uh, reprezentanții industriei cimentului, um, substanțelor chimice sau oțelului spun că fabricile închid în Europa. Um, sper că vom avea într-o zi posibilitatea să ne reconstruim politica energetică și să avem un plan de energetic mai ieftin și mai durabil. Aveți această șansă în Statele Unite și ar trebui să vă bucurați de asta. Onorevole Wolf, non iscritto. Domnul Wolf de la uh, Neafiliați. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule guvernator Brown. Este prima ocazie a mea să am o uh, conversație, o discuție cu un guvernator uh, democrat senatorul Mike, senatorii Mike Lee, Ted Cruz uh, și Scott Walker um, m-au invitat um, la uh, inaugurarea uh, administrației Trump, care au puncte de vedere foarte diferite de ale dumneavoastră, dar ați fost primit astăzi de la Uniunea, Europe- de Uniunea Europeană pentru că sunteți un călător. Ați fost în politică toată viața, sprijiniți intervenția statelor um, din cheltuiți din ce în ce mai mulți bani ai contribuabililor în California uh, și, în plus, 30% din alegătorii dumneavoastră se pare că au, au sprijinit-o pe Hillary Clinton, așa că aveți un stat diferit de restul Statelor Unite. Poate chiar ați putea să intrați în Uniunea Europeană. Dar vă spun un lucru, ca lider care se opune președintelui țării sale, în California, unde alegătorii votează diferit de restul Statelor Unite, vedeți ce se întâmplă cu o altă, uh, un alt stat, Catalonia, care a făcut același lucru, o altă comunitate. Uh, ați spus că trebuie să câștigați inimile și mințile oamenilor uh, pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice. Oare asta faceți când spuneți alegătorilor dumneavoastră, când uh, propuneți să crească taxele cu un dolar uh, și 12 cenți, nu este foarte frumos să spuneți așa ceva. Mai e ceva. Când vine vorba de politicile dumneavoastră, uh, dumneavoastră fiscale sau politicile de limitare și programarea schimburilor de emisii, uh, Uh, când vedeți companii ca Tesla lui Elon Musk, care a primit 4,9 miliarde de dolari de uh, subsidii uh, din banii contribuabililor, alte companii nu primesc aceleași subvenții și ar putea avea chiar tehnologii mai bune. Spuneți că ați propus aceste tehnologii, dar patru din zece californieni sunt săraci, sunt milioane de oameni. 14,3% din californieni nu au conform propriilor dumneavoastră statistici, suficiente resurse pentru a răspunde nevoilor lor de bază și totuși aplicați politici de luptă împotriva schimbărilor climatice în statul dumneavoastră, dar crește sărăcia. Și știe de la OCDE și de la ONU că politicile de luptă împotriva schimbărilor climatice au, i-au impactat cel mai mult pe săraci. E uh, oare echitabil atunci când uh, oamenii au uh, o amprentă, uh, oamenii săraci uh, o amprentă de carbon de 22 de tone și cei bogați de 57 de tone. Introduceți în California și noi în Europa politici de luptă împotriva emisiilor care impactează mai mult pe săraci? Întrebarea mea este, uh, sunt sigur că aveți intenții bune și doriți să protejați mediul, dar nu vă dați seama că politicile pe care le aplicați îi ajută mai mult pe bogați decât pe săraci și săracii sunt cei care suferă pe termen lung? Onorevole Liza. Domnul Liza. Yeah, thank you very much, uh, President Antonio Tajani. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule guvernator. Pentru mine e un privilegiu acum să vorbesc în numele celui mai mare grup parlamentar mai ales după cele două intervenții pe care tocmai le-ați auzit. Colegii au spus că mulți în Uniunea Europeană sunt de acord cu președintele Trump. Noi suntem 500 de milioane de oameni și poate un 10% din uh, politicienii care reprezintă pe aceste 500 de milioane de cetățeni uh, sunt pe aceeași linie cu Trump și uh, vi se poate părea mult 10%, dar în mod hotărât sunt o minoritate în acest Parlament și o minoritate în publicul european. Președintele eh, celui mai mare grup eh, politic din Parlamentul European, Grupul Popular European, domnul Manfred Weber, a spus când am ratificat acordul de la Paris, schimbarea climatică e probabil sarcina centrală a generației noastre de politicieni Iată care e poziția majoritară în Parlamentul European. Iar atunci când președintele Trump a decis să se retragă din acordul de la Paris, declarația președintelui nostru, uh, Manfred Weber, spune Acum e rândul Europei. Europa trebuie să preia leadership pentru a apăra acordurile de la Paris, pentru că sunt juste și uh, sunt medicamentul pentru viitorul uh, lumii și industriei noastre. În mod specific s-a referit la companii și state din Statele Unite, precum California, care sunt de acord cu acest angajament. Deci puteți să duceți cu dumneavoastră în America poziția potrivit care Europa cel puțin 90% din populația europeană și reprezentanților aici în Parlamentul European vă împărtășesc poziția și la rândul nostru facem pași concreți pentru a ne îndeplini uh, obligațiile prin acordul de la Paris. Chiar în acest minut, la ora 6, trialogul, adică negocierea finală între instituțiile europene, demarează în ce privește uh, schema, de, uh, um, schema ETS de uh, comerț cu um, cote de carbon. Um, și detaliile vor fi negociate în această seară. Când ați auzit uh, în uh, întâlnirea anterioară din Comisia pentru Mediu, uh, voci dizidente în ce privește deciziile luate pentru emisiile uh, din, de la vehicule, vă asigur că uh, propunerea comisiei e o foarte bună bază de uh, pornire în negocierea de care vă vorbeam la trialog. V-aș atrage atenția asupra unei teme care a fost deja menționată de un antevorbitor, anume aviația, sectorul aviatic. Ei bine, această industrie are o cotă mică de emisii pentru moment, dar dacă nu uh, ne ocupăm și de acest sector, uh, va depăși alte uh, sectoare. Am fost uh, dezamăgit chiar și atunci când Hillary Clinton era secretar de stat uh, și eforturile Europei de atunci nu erau suficient susținute de Statele Unite. Cred că împreună la nivel internațional trebuie și putem să facem mai multe și v-aș atrage atenția asupra acestui punct. Pare să fie o problemă minoră, dar emisiile cresc, se eh, dublează la fiecare 10 ani în întreaga lume în acest sector, deci trebuie să acționăm și aici. Vă mulțumesc. Doamna Dali. Mulțumesc, domnule președinte, și încă o dată mulțumesc, domnule guvernator Brown. Nu am să vă pun întrebări, pentru că am avut deja șansa să vă lansez întrebări într-o întâlnire anterioară și știu că sunt multe întrebări și va fi o provocare să răspundeți la toate întrebările, dar vreau să vă expun opinia mea despre COP23 și rolul pe care îl văd pentru orașe, regiuni, dar și industrie și companii. Întâi de toate, COP23 pentru mine e o șansă remarcabilă dacă realmente dorim să mobilizăm acțiunea împotriva schimbării climatice. Contribuțiile naționale prezentate de fiecare țară după Paris trebuie să fie implementate acum și țările trebuie să-și demonstreze progresul. Uh, ce a fost pe hârtie trebuie să vedem acum că se transpune în realitate în fiecare țară, în fiecare oraș, în fiecare regiune. Pentru că acest lucru să se petreacă, țările trebuie să prezinte măsurile lor interne și să arate în ce fel ele pot, în mod, pot reduce în mod eficace emisiile de gaz cu efect de seră. Dar, cum știți, odată cu retragerea Statelor Unite, avem și alte părți care sunt tentate să-și scadă ambițiile nedorind să-și asume o proporție mai mare din responsabilitate. Și aici văd eu un rol pentru municipalități, sectorul privat, ONG-uri, angajându-se într-un dialog ambițios, dar și în faza de implementare. Iar COP23 pentru mine e tocmai ocazia uh, de a uh, obține un acord cu uh, acești, acest tip de actori. Uh, COP23 va trebui să recunoască eforturile mm, orașelor, regiunilor și sectorului privat ca o parte integrantă a acțiunii globale împotriva schimbării climatice. Trebuie să ne asigurăm de colaborare între industrii, între regiuni, municipalități și părțile interesate pentru a um, împărtăși bunele practici și să accelereze progresul către o economie durabilă. Sunt teme importante de care trebuie să ne ocupăm și în sensul că trebuie să facem mai mult. Pentru a combate schimbarea climatică nu e doar o temă ce ține de mediu, ci vorbim de afaceri eficace, eficiente și profitabile, da. Dar pentru asta e nevoie și de voință politică și de o viziune pe termen lung. Și e nevoie de un cadru de obiective alineate acordului de la Paris, politici clare și stabile pentru ca aceste obiective să poată fi atinse și trebuie ca în mod activ să căutăm oportunități pentru dezvoltarea economică și socială. Și sper că nu doar guvernele, ci și regiunile noastre, municipalitățile noastre, mediul de afaceri, investitorii, părțile interesate să poată să se reunească și să vadă în COP23 momentul oportun pentru a începe să și pună în aplicare acest cadru. Vă mulțumesc! Doamna Bilbao Barandica. Bună seara. Și doresc să mulțumesc domnului guvernator pentru prezența sa astăzi aici alături de noi. Este um, ca o gură de aer curat să vă așteptăm după um, veștile pe care le-am avut în legătură cu poziția președintelui Trump în legătură cu schimbările climatice. Mă bucur mult că ați implicat uh, regiunile și orașele. Eu vin din țara Paștilor și guvernul basc uh, din 2016 încoace a, a aderat și la acordul de la Paris și suntem foarte implicați, uh, avem programe concrete de luptă împotriva schimbărilor climatice și știm că trebuie să creăm un nou model, model durabil. Și instituțiile europene, în instituțiile europene facem și noi eforturi deja de mult uh, spunem că e nevoie um, să luptăm împotriva acestor schimbări climatice, care sunt o amenințare reală, și trebuie să intervenim prin intermediul economiei circulare. Să creăm noi locuri de muncă de viitor, să refolosim, să reciclăm și cred că cu toții trebuie să ne implicăm. Nu voi intra în detalii pentru că colegii au, um, au dat deja suficiente informații, dar aș avea câteva întrebări. Mai întâi, am dezbătut mult uh, despre fracking uh, aici în Parlament, în anumite țări și regiuni. Ce părere aveți dumneavoastră în legătură cu această fracturare hidraulică? Um, în al doilea rând, am lucrat mult uh, la acordul comercial cu Statele Unite. Dumneavoastră considerați că un acord comercial între UE și Statele Unite ar putea să fie un element bun în favoarea sprijinirii luptei împotriva schimbărilor climatice. Eu și grupul meu politic am uh, apărat acest acord comercial. Din păcate, din cauza schimbărilor politice, el nu a putut fi finalizat, uh, dar cred că poate să fie o modalitate interesantă de a avansa împreună în lupta împotriva acestei amenințări. Apoi, acordurile comerciale care se încheie în această în, în relația comercială cu Statele Unite. Uh, Statele Unite se își concentrează relația, um, se concentrează mai ales pe relația cu India. Considerați că Statele Unite vor uh, da înapoi în schimbările, împotriva schimbărilor climatice? Uh, Uh, și, în fine, dumneavoastră, în calitate de guvernator al Californiei, ce înseamnă pentru dumneavoastră concret faptul că Donald Trump uh, a anunțat ieșirea Statelor Unite din acordul de la Paris? Îmi cer scuze. Uh, la ora 18.30 trebuie să plec, să merg la alt eveniment unde nu poate înlocui mine, uh, nimeni, așa că rămâne o colega mea în sală. Are cuvântul acum domnul Eck. Danke, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule guvernator Brown, doresc să vă felicit pentru uh, bilanțul dumneavoastră cât se poate de pozitiv în combaterea emisiilor cu, de gaze cu efect de seră. Voi interveni pe aceeași linie cu colega Hazekamp, însă doresc totuși să uh, spun câte ceva despre asta. Cum cred, ce credeți că trebuie făcut față de cea mai mare greșeală a acordului de la Paris, și anume faptul că nu se ține cont de emisiile din uh, creșterea animalelor. Emisii crescute față de uh, emisii mai mari față de cele din transport. Nu vom putea redu- uh, menține încălzirea climatică la 2 grade uh, dacă nu implicăm și acest domeniu, pentru că gazul, că, pentru că metanul este mult mai, uh, un gaz cu efect de seră mult mai puternic decât uh, cel de CO2. Până în 2050, crește, um, consumul de carne va crește cu 75%. Dacă nu ne schimbăm alimentația, va fi foarte greu să atingem obiectivele din acordul de la Paris. Uh, mai ales uh, Uh, turmele enorme de vite sunt uh, responsabile pentru aproape jumătate din emisiile de gaze cu efect de seră și mă întreb dacă planificați măsuri în acest sens pentru a combate uh, efectele negative ale consumului de carne. Așa cum face sau vrea să facă China. Beijingul dorește să reducă cu 30% consumul de carne în următoarele decenii. Bun, asta separat de faptul că în China se construiește centrală pe cărbune după centrală pe cărbune. Poate că la San Francisco, când va, unde va avea loc următoarea COP, se va face o propunere în acest sens, pentru că amenințarea este una globală. Noi spunem întotdeauna că cine nu luptă a pierdut deja. Poate că ar trebui să îi întrebăm pe oameni ce e mai important pentru ei. Menținerea civilizației, așa cum o cunoaștem, sau un mare cheeseburger în farfurie. Cred că trebuie să avem curajul să punem această întrebare. Ce părere aveți despre această idee, domnule guvernator Brown? Uh, trebuie să respectăm uh, timpul pentru că avem opt persoane înscrise încă uh, la cuvânt. Domnul Pedicini. Grazie, președinte. rog brev. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. S-a vorbit mult despre emisii um, care Uh, sunt în avalul procesului. Eu aș dori să vorbesc despre subvenționarea uh, combustibilor fosili. Uh, sunt subvenționate cu 345 de milioane de uh, miliarde de dolari în lume, mai mult decât se folosește în lume pentru sănătate. Dar prea puțin luptă, când luptăm noi împotriva acestor subvenții. Franța cheltuiește un miliard și jumătate pe an pentru a, sub, a subvenționa resursele fosile, uh, energiile fosile, uh, Italia 3 3 miliarde și Germania 5 miliarde. Eu vin din uh, sudul Italiei, unde se uh, extrage petrol și este una dintre zonele cele mai uh, sărace din lume. Ne luptăm uh, pentru, uh, împotriva acestor subvenții și dorim ca dumneavoastră să fiți uh, uh, aliatul nostru. Acolo unde este petrol uh, nu apare aurul negru, apare deșert și sărăcie. Uh, dacă de uh, vă depășiți timpul, domnul guvernator va răspunde apoi cu prea, puține, prea puțin parlamentari în sală, așa că vă rog să vă autolimitați. Are cuvântul acum domnul Fleckstein. President, Brown. Domnule președinte, domnule guvernator, eu sunt ciudatul din această sală pentru că nu mă ocup de mediu, mă ocup de afaceri externe. În urmă cu câteva luni am fost la Washington, la Departamentul de Stat și am fost întrebat uh, ce s-ar, întâmpla dacă uh, președintele ar renunța la acordul de la Paris. Aș, am spus, nu știu ce s-ar întâmpla, însă este clar că distanța emoțională între cetățenii noștri și cei din Statele Unite nu ar face decât să crească. Și asta nu are de-a face numai cu schimbările climatice, ci are de-a face cu al, multe alte lucruri ce au avut loc în ultima vreme, printre altele uh, acordul cu Iranul. Această distanță emoțională mă îngrijorează. La sfârșitul anilor 50, eu, eu am crescut în Berlin la sfârșitul anilor 50 și cine a trăit, prin această, a trăit această situație are o legătură um, cu Statele Unite de neegalat. În orice caz, mă bucur că Um, vă avem alături de dumneavoastră uh, un guvernator care sprijină lupta împotriva schimbărilor climatice, care a sprijinit căsătoria pentru toți și multe alte măsuri <clears throat> și asta ne arată că Statele Unite ale Americii nu sunt definite de președintele uh, lor, ci uh, că mai există foarte multe persoane cu care putem coopera acolo. Mulțumesc foarte mult, doamna Besera, acum. <clears throat> Grazie, Senor eh, Governor Brown. <clears throat> you seem to be here as the high priest. Domnul Coburn, domnule guvernator, păreți să fiți aici predicatorul schimbărilor climatice, um, provocate de om, dar avem nevoie de un Samson care să dărâme templul. Președintele Trump pare să fie acesta. Oamenii sunt îngrijorați de locuri de muncă, nu de schimbări climatice. În momentul de față nu poți primi o, un grant ca om de știință dacă nu aderi la cultul schimbărilor climatice temperaturile și, CO2, și emisiile de CO2 sunt corelate, dar uh, cel puțin la fel de des ca atunci când nu sunt corelate. Și cei de la Greenpeace au spus asta, președintele, domnul Moore. Este o erezie, probabil a fost văzut ca un eretic când a spus că știința nu este clară în acest sens. În 2007 și IPCC a avertizat că avem de-a face cu un sistem uh, decuplat, non-linear, haotic, și deci uh, prevederea schimbărilor climatice este imposibilă. Nu este oare arogant din partea comunității științifice uh, să uh, nege efectul ciclurilor solare? pe Marte nu există uh, mașini și totuși uh, se schimbă temperatura. Poate care de-a face cu soarele și nu numai cu uh, CO2-ul. Pur și nu, nu putem spune că majoritatea este omniscientă doar pentru că este majoritatea. Eu mă tem că toată lumea își va pierde locuri de muncă uh, pentru că nu am uh, dovedit că CO2-ul este problema și uh, toate acestea sunt un cult pentru ca întreprinderile să facă bani mulți. Domnul Faria. Senhora Jerry Brown, por estar aqui. Eu, eu não farei tanto perguntas, mas mais algumas chamadas. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc, domnule Brown, pentru prezența dumneavoastră. Aș dori mai, de, mai degrabă să fac câteva comentarii, nu numai să, nu să adresez întrebări. Uh, s-a vorbit despre schimbările climatice, despre marile uragane în care um, au produs mari pagube. Uh, guvernul federal a alocat 7,4 miliarde pentru uh, reconstrucție. În 2017 va fi un an record în ceea ce privește căldura. Octombrie în Portugalia a fost cea mai caldă uh, lună din, de 70 de ani. Uh, am avut incendii uh, tragice și că în California au ars mii de hectare. Păduri, zone protejate care au ars. O bună un, un mare procentaj al uh, teritoriului portughez a fost atac, a, afectat, am avut 100 de morți, uh, peste 500 de întreprinderi au fost uh, afectate, costurile au fost de peste 12 miliarde de euro. Uh, se spune la noi, s-a spus la noi că numai pietrele n-au, n-au ars. Și toate acestea sunt legate de schimbările climatice. E Păcat că Trump neagă ceea ce este evident. Secretarul executiv ale, al ONU pentru schimbările climatice a spus că temperatura crește, oamenii suferă, uh, fereastra, fereastra noastră de, pentru a acționa se închide, este momentul în care trebuie să acționăm în mod ambițios. Domnule Uh, guvernator, o spuneți cât se poate de des, lupta împotriva schimbărilor climatice este o misiune comună. Așa și este. Însă, aș vrea să mă refer la cetățenii europeni. Ce putem face noi pentru a ne reduce emisiile și să ne reducem nivelul de viață în momentul în care o țară care polează mai mult și emite mai mult neagă ceea ce este evident ce putem să le spunem noi cetățenilor noștri când Statele Unite refuză să participe la eforturile comune? Acest COP23 uh, este o rază de soare um, și de speranță. Vă mulțumim pentru participarea dumneavoastră. Trebuie să știe toată lumea că Statele Unite nu sunt numai Washington. Imediat încheie, domnule președinte, spune vorbitorul. Trebuie să... Uh, ar trebui să reușim să-l convingem pe Trump să se răzgândească. Dar, uh, oricum, poate mai degrabă, singura noastră speranță este să nu fie reales. Doamna Briano. Mulțumesc, domnule președinte, domnule guvernator. Ne confruntăm cu două provocări majore, migrația și mediul. Cu siguranță nu trebuie să luptăm împotriva acestora creând, um, construind uh, ziduri sau negând realitatea, cum fac unii. Uh, Europa a suferit deja mult de migrații și din cauza schimbărilor climatice, așa că apreciez mult abordarea noastră holistică a problemelor de mediu și sociale care trebuie abordate într-o optică globală și multidisciplinară. Avem nevoie și de modele teoretice, politice și economice noi care să pună sub semnul întrebării conceptul creșterii limitate Eh, nelimitate și o distribuire a resurselor mai echitabilă și mai durabilă din punct de vedere social și de mediu. Schimbările climatice sunt sub ochii noștri tuturor, chiar dacă unii le neagă și responsabilitățile oamenilor sunt evidente, așa cum demonstrează și eh, ultimul raport al Casei Albe. Și totuși, eh, Trump neagă acest fenomen. COP23 de la Obon este o ocazie pe care nu trebuie să o pierdem și ne bucurăm că dumneavoastră, alături de alți guvernatori și administratori locali, veți participa pentru a spune clar acolo că în Statele Unite încă există multă atenție și voință de a se acționa. Am discutat puțin despre un subiect și aș dori să știu ce părere aveți despre acest subiect. Noi ne-am implicat în Europa, uh, ne-am angajat pe calea economiei circulare. Poate acesta să fie um, o nouă modalitate de a vedea economia tradițională într-o optică nouă? Grazie, președinte, eh, mulțumesc, domnule președinte. Domnule guvernator eh, Brown, eh, um, umanitatea este în um, um, omenirea este în, mișcare. Unii caută noi oportunități, alții fug de conflicte, persecuții, de sărăcie, alții o fac din cauza schimbărilor climatice. Aceștia sunt refugiații climatici. Asta am văzut eu Uh, în uh, Vanuatu, în insulele Fiji, uh, în zona Pacificului sau în Africa, în zona lacului Ciad, unde schimbările climatice se simt deja. Um, domnule guvernator, um, liderii mondiali la ONU au sprijinit declarația de la New York. Schimbările climatice, schimb, contextul socioeconomic este evident, precum și consecințele și repercusiunile asupra mobilității refugiaților climatice. Nu pe dumneavoastră trebuie să vă conving, mai repede pe președintele dumneavoastră, uh, care alimentează un climat de tensiune, mai ales împotriva celor care sosesc în țările noastre, oameni care din ce în ce mai des fug de fenomene extreme. Observăm acest lucru în fiecare zi. Luptăm împotriva ideilor preconcepute și împotriva dezinformării. Dorim construim alături de dumneavoastră un stat ca dumneavoastră, California, care luptă împotriva negaționismului climatic al lui Trump și are politici uh, um, pentru climă și mediu am dorit să se avanseze în statutul juridic al refugiatului uh, uh, climatic în pactul care se va uh, firma în septembrie 2018 să se abordeze într-o abordare holistică, um, abordarea sigură și coordonată a fenomenului migratoriu. Nu pot decât să urez mult succes pentru summitul internațional al liderilor um, pentru climă pe care statul dumneavoastră îl va organiza anul următor. Domnul Teanăc. President, Governor Brown, over here. Mulțumesc, Regret retragerea președintele Trump uh, din acordul la Paris, dar Cineva a spus că peste patru ani uh, el nu va mai fi uh, în post când acordul va intra în vigoare. Oricum, consecințele devastatoare pentru Africa subsahariană, în special și viitoarele presiuni migratorii, tocmai au fost citate în scurt timp. Vom vota asupra conceptului de refugiat climatic, un concept altminte foarte controversat, dar cunoașteți și riscul din uh, Pacific, isla din Pacific, să se vorbește prea puțin despre efectele negative asupra Statelor Unite ale Americii însele. Uh, ce se va întâmpla cu presiunea țărilor suprapopulate din America de Sud? Uh, faptul că sunteți un mare producător cerealier? Uh, va interveni mai mult o fracturare hidraulică? Cum veți alimenta viitoarele autovehicule electrice? și bună oară atât de popularele um, aparate pentru climatizare al interiorului. Iată, sunt doar câteva întrebări, uh, domnule guvernator. Mulțumim foarte mult, spune președintele. Domnule Brown, aveți cuvântul și nu doar pentru două minute. Well, you don't expect me to answer all this. Nu vă așteptați să vă și răspund la toate chestiile astea, nu-i așa? Nu avem suficient timp. Apropo, aparatele de climatizare devin tot mai uh, eficace și casele noastre sunt tot mai prietenoase cu mediul. Pentru că noi construim uh, clădiri pasive care utilizează elementele naturii așa încât să minimizăm utilizarea aparatelor de aer condiționat. Da, auzim multe despre migrație. California are în proporție de 25% o populație născută în țări străine. Deci mulți au venit la noi. Majoritatea în mod legal, unii fără permisiune legală, dar, în ciuda tuturor acestor lucruri, economia Californiei crește mai rapid decât media națională și ne adaptăm la Uh, regulile cele mai stricte ce privește emisiile. Da, agricultura va fi afectată de o climă mai caldă, fără îndoială. Și asta mă <laughs> aduce la negaționiștii din sală. Și oameni buni, uh, Britanici aveți o educație uh, foarte aleasă, dar greșiți pe toată linia. Și <laughs> lacrimile de crocodil pe care le văsați pentru săraci nu mă conving. Chiar deloc. Intervenție fără microfon. Please. Vă rog să respectați pe invitatul nostru. Nu mă refeream la dumneavoastră nominal, ci uh, la domnul de, la dreapta mea, dar vă pot include în, în lot. Spuneam atâta retorică aruncată aici pe maza discuției noastre, aș vrea să mătur toate astea și să răspund în mod inteligent. Dar se dovedește că e mai complicat decât să formulez o uh, exprimare simplă. Ați vorbit cu toții, acum e rândul meu să răspund. Și e interesant să vedem diversitatea care există aici în această sală, dar și în lume. În Statele Unite, bună oară, avem dezacorduri uriașe. Cum le vom rezolva? E bine, cu un vot majoritar. Și asta e provocarea ce ne stă în față. Pentru că există, repet, dezacorduri. Am spus-o și au spus-o și alții nu suntem pe calea pe care trebuie să fim pentru a face ce avem de făcut. Deci e nevoie de un consens suficient și a, ca să mergem înainte și ca să-l obținem va fi foarte dificil. Uh, au arătat-o și cei care au uh, vorbit uh, împotriva oricărei acțiuni climatice serioase. Cum că ar fi un cult. Uh, Însă oamenii de știință ne spun clar care este impactul antropogenic al schimbării climatice. E un fapt, e o realitate și puteți critica oricât raportul IPCC, spunând că oamenii de știință sunt plătiți și așa mai departe. Dar în orice uh, document al comunității științifice veți vedea dovezi clare că există schimbare climatică, că e reală și că impactul este deja prezent și că va fi tot mai mare pe măsură ce trece timpul. Nu țin să vă conving, aveți fără îndoială perspectivele dumneavoastră și credințele dumneavoastră, dar mă bucur că le exprimați, pentru că asta arată că problemele pe care le avem în Statele Unite ale Americii există și în Europa și în restul lumii. Și uh, dacă privim în față problemele, vom putea uh, ataca. Eu sunt convins că știința, măsurătorile, arată și nu trebuie să cităm absolut toate referențele din trecut, până, că, până și administrația Trump nu a putut nega un raport care sublinia tocmai opusul credințelor negaționiste pe care le-ați exprimat dumneavoastră aici. Chiar și oamenii lui Trump uh, au trebuit să pună cap la cap un raport științific, uh, un raport până la urmă onest. Sunt uh, oameni de știință respectați care ne spun cu toții exact ceea ce a spus și IPCC. Uh, situația în care ne aflăm azi este subestimată. Putem continua cu aceste dispute ale noastre dar faptele vorbesc de la sine, iar negarea schimbării climatice este o perspectivă greșită. Și, până la urmă, e minoritară în această sală și, și în Statele Unite. Dar, pe măsură ce negaționiștii capătă tot mai multă atenție publică, cei care uh, sunt sceptici încep totuși să înțeleagă că uh, fenomenul e o realitate. Ați vorbit despre creșterea animalelor și alte sectoare. Aș spune că generarea metanului vine într-adevăr din creșterea animalelor, dar și din alte locuri. Și da, e un fenomen serios și e de făcut ceva pentru a, a stopa uh, carbonul, clorofilă, uh, emisia de metan uh, care uh, au o viață scurtă și dacă putem reduce aceste emisii pe termen scurt, vom putea oferi mai mult, vom putea câștiga mai mult timp să vedem cum reducem CO2-ul. Dar între a alege un hamburger la restaurant sau a nu mai conduce o, un vehicul de mm, uh, livrare, ei bine, nu cred că ne e de ajutor să specificăm fiecare mică inițiativă ce poate fi luată. Cred că eh, creăm niște obiective eh, globale și bazându-ne pe acestea reducem emisiile sector cu sector. Și, firește, începând cu transportul, s-a vorbit de aviație, eh, de navigație, iarăși nu se prea vorbește. Trebuie să atacăm și aceste sectoare, dar în mod sistematic cu niște obiective generale, globale. Și fiecare își va alege până la urmă regimul alimentar. Dar dacă obținem consens și avem niște obiective care pot fi puse în aplicare și scădem emisiile la, un, la nivelul de care avem nevoie pentru ca până în 2050 sau poate chiar mai devreme să obținem zero emisii, atunci vom putea găsi diferite modalități de a naviga printre aceste constrângeri. Dar nu e vorba de a impune vreo abstinență radicală. Inovarea ne poate aduce soluții elegante. Putem face mai mult uh, cu gesturi mici. Uh, crescând informația, uh, e mai ușor să uh, produci industrial cu uh, resurse mai puține. Inovarea ne va ajuta, noile tehnologii ne vor ajuta să ne reducem amprenta de carbon. În California reducem emisia de gaze cu efect de seră, avem uh, cea mai agresivă politică împotriva emisiilor și dovedim că se poate pentru că, iată, economia noastră crește cel mai rapid din întreaga țară. Am creat 2,5 uh, milioane de locuri de muncă noi, tocmai prin inovare, prin inteligență, prin viziune, ajustând impactul omului asupra planetei. Nu e ușor, nu o facem peste noapte și nu fără un consens larg și profund nu putem băga pe gât oamenilor chestiile pe care le vrem noi. Trebuie să trecem printr-un proces democratic pentru a ne atinge obiectivele. Asta sigur, dacă avem noroc și ne putem reuni forțele. Sigur, subsidiile pentru cărbune trebuie uh, tăiate, clar, nu se discută. În ce privește uh, schemele de comerț cu emisii, da, există uh, efecte disruptive în comerț. Uh, lucrătorii din America uh, câștigă 20-30 de dolari pe oră, iar în Mexico un dolar și jumătate pe aceeași oră. Sigur că efectele sunt disruptive. E o provocare să rezolvăm astfel de probleme. Nu dorim să creăm bariere, dar trebuie să creăm o lume în care cu toții să putem trăi. Și în acest sens aș spune că cei care spun nu faceți nimic uh, împotriva schimbării climatice sunt cei bogați, nu cei săraci. Cei care vor suferi cel mai mult sunt miliardele care nu au atâtea mijloace. Nu vom face decât să exacerbăm uh, discrepanța între cei flămânzi și cei uh, bogați. Uh, ne ocupându-ne de schimbarea climatică. Facem o greșeală. Consecințele uh, sunt un impact civilizațional dacă nu ne ocupăm de schimbarea climatică. Societățile noastre vor fi tot mai puțin guvernabile și ne vom confrunta cu toate problemele unei clime tot mai calde, adică productivitatea agricolă redusă, Uh, boli tropicale mai răspândite, uh, ridicarea nivelului mării, sunt toate lucruri care se întâmplă deja. Ultimii 20 de ani au fost cei mai uh, ultimii 20 de ani au fost cei mai calzi din întreaga istorie înregistrată. Știm că CO2, gazele uh, cu efect de seră au uh, crescut enorm și continuă să, să, să crească. Nu știm dacă cei 2% sunt o, un obiectiv uh, real sau suficient. Există multe incertitudini. Da, de acord, sunt foarte multe incertitudini. Și atunci puteți să spuneți că e praf în ochi, că nu credem uh, niciun om de știință? E foarte riscant să închidem ochii. Și aș mai spune că puterea omenirii a nanotehnologiei, inginerie genetice, energie nucleară, diversele tipuri de industrie. Oamenii sunt mai puternici atunci când sunt mulți, când sunt împreună. Cu niște ani urmă avem tot mai multă tehnologie, tot mai multă putere. Această uh, uh, curba a puterii crește, crește uh, exponențial și poate fi o putere letală. Însă curba înțelepciunii, a viziunii, a limitării nu se mișcă. Și discrepanța între cele două, între cei doi vectori, devine tot mai mare. Martin Rees, un academician britanic, a spus că șansa umanității să trăiască în secolul 21 este de 50%, maxim. Sunt lucruri foarte serioase la care trebuie să reflectăm și toate acțiunile individuale devin, devin atât de profund importante pentru că, iată, ne, avem nevoie de acest consens, trebuie să facem pașii practici care se impun și trebuie să facem toate acestea într-un timp foarte scurt. COP23 este un pas foarte important. Am fost la Rio 92 când cadrul privind schimbarea climatică a fost articulat pentru prima oară. Și era mult optimism atunci. Iar acum, iată, atâția ani mai târziu, încă ne certăm pe tema asta, anumite țări nu fac prea mare lucru și datele științifice continuă să se acumuleze. Iată unde suntem. Uh, umanitatea e pe marginea prăpastiei. Cum vom merge înainte? Nu Cred, în plus, așa cum am zis de la început, că schimbarea climatică e singura noastră uh, problemă. E de ajuns uh, două minute pentru a lăsa o bombă nucleară, declanșând cine mai știe ce. Pericolele sunt multiple. Uh, răsplata e mare. Suntem capabili să producem atât de multă bogăție încât am ajuns la un nivel de complezență unde credem că totul e ok, totul e bine pentru că e ok la noi în cameră. Dar Uitați-vă mai bine, suntem pe calea uh, uh, autodistrugerii și s-ar putea să nu poată fi cale înapoi. Trebuie să ne redirecționăm energiile, așa cum s-a făcut la Paris și următorul pas e COP23, va urma COP24 și așa mai departe. Apelul meu aici, acum, e să luăm în serios știința, și să facem următorul pas care e rezonabil. Iar dacă o facem, vom crea o lume care să funcționeze mai bine decât o face acum. Și cu siguranță o lume mult mai bună decât aceea a celor care astăzi ne zic uitați. I think it's a huge problem. Nu sunt de acord cu faptul că nu este o problemă. Este o problemă enormă. Avem răspuns, avem reacții și răspunsuri uh, Uh, avem nevoie de soluții tehnologice, avem nevoie de baterii, avem nevoie de mașini pe hidrogen care, sunt, care să fie mai ieftine decât tehnologia este astăzi și multe alte lucruri. Acestea trebuie să fie obiectivele noastre. Avem multe activități, multe lucruri la care trebuie să fim atenți. Apoi cheltuim bani mulți pe divertisment, pe uh, cheltuim energie pentru a susține o echipă sau alta, când umanitatea este riscă să piară. Apelul meu este următorul. Știu că putem uh, combina acțiune ecologică cu uh, progres economic, dar nu o putem face fără știință, fără înțelepciune și fără colaborare. Acesta este apelul meu astăzi. Uh, dumneavoastră în Uniunea Europeană faceți mai mult decât uh, în uh, Statele Unite, poate nu mai mult decât face California, dar în orice caz împreună vom face mai mult. Vom face mai mult dacă gândim, dacă acceptăm adevărul, dacă luăm în serios problemele grave și dacă uh, nu permitem uh, să ne răpească uh, timpul și gândurile tot felul de prostii. Nu este un moment uh, în care să fim inerți. Este momentul în care să acționăm cu imaginație, cu îndrăzneală. Uniunea Europeană este un lider cheie și fie că reușim sau, și dacă reușim sau nu, este ceva ce va fi influențat de Uniunea Europeană, dar și de Statele Unite. Am venit aici pentru că Dumneavoastră faceți foarte mult, nu toată lumea este de acord, dar faceți o treabă destul de bună. Acum haideți să continuăm tot așa și să nu ne lăsăm uh, distrași de faptul că nu conducem mașina corectă, că nu mâncăm ce trebuie. Există multe căi pentru a ne atinge obiectivul și există multe căi pentru a rezolva problemele și trebuie să o facem la nivel politic. Trebuie să câștigăm uh, Uh, electoratul. Uh, așa se face într-o democrație, nu se uh, dă un ordin. Deci va trebui să ne convingem și pe noi înșine să mergem chiar și mai departe. De fapt, asta vreau să spun. Trebuie să facem mai mult, putem face mai mult și Iată, sunt într-o sală cu oameni cu foarte multă putere care pot să se asigure că lumea este pe calea cea bună și rămâne pe această cale. My, my mistake, there is another question by Mr. Peter. O greșeală din partea mea, domnul Peterle nu a avut ocazia să intervină. No, I, <laughs> thank you, President. Uh. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule guvernator, aș vrea numai să vă felicit pentru alianța climatică uh, din Statele Unite. Uh, vă urez mult succes în acest sens și sunt convins că va consolida cooperarea transatlantică. Vă mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumim foarte mult și îmi cer scuze, a fost greșeala mea, spune președintele.